Il Presidente. Care colleghe e cari colleghi, signor Commissario, la seduta è aperta. Stimați colegi, domnule comisar, am declarat deschisă reuniunea de astăzi. Primul punct din ordinea de zi este declarația Comisiei privind uh, problema E. coli în statele membre și voi da cuvântul domnului comisar Dali pentru 5 minute aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Vă mulțumesc tuturor pentru șansa de a vă informa privind evoluțiile